Ja, guten Morgen. Ich uh, möchte mich entschuldigen für die späte Sitzung. Bună dimineața, am cer scuze participanților că am început cu întârziere și le cer și celor 48 uh, de interpreți întârziere. Salutăm uh, prezența secretarului general al Comisiei și, bineînțeles, îi răm bun venit domnului Tome Muguruza de la Curtea de Conturi Europeană care primește imediat cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, domnule secretar general al Comisiei Europene, mă bucur că pot lua cuvântul și astăzi pentru a vă prezenta rezultatele principale ale activității Curții de Conturi, de această dată privind cheltuielile administrative ale Comisiei Europene. De lungul ultimelor săptămâni v-am prezentat concluziile auditului Curții de Conturi referitoare la rubrica 5 din cadrul financiar multianual, intitulată Administrație. Am conchis că nivelul estimat de eroare aici este de 0,6%. Acest nivel este cel care s-a înregistrat și în anii trecuți, aflându-se sub pragul stabilit de curte. Mai precis, din cele 151 de tranzacții care au făcut obiectul auditului curții, 84 vizau Comisia Europeană. Odată am identificat lacune în ceea ce privește gestiunea unor alocări familiale și uh, anumite eroare de calcul în ceea ce privește costurile de personal efectuate de biroul de gestiune și indemnizația drepturilor individuale a Comisiei. Curtea de conturi a recomandat și în exercițiile fiscale anterioare luarea unor măsuri de către Comisie pentru a asigura administrarea în mod uh, judicios a documentației care uh, care se, se referă la personal, de asemenea îmbunătățirea sistemelor de calcul ale salariilor, pensiilor și alocărilor familiale. Raportul anual din acest an arată că aceste lacune există în continuare, prin urmare, Curtea de Conturi reia recomandările făcute Comisiei. Vă mulțumesc pentru atenție, doamnelor și domnilor. Mă aflu la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări sau nelămuriri ați avea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Pe lângă raportul anual al Curții de Conturi, discutăm și despre raportul Comisiei referitor la descărcarea de gestiune a anului trecut. Bineînțeles, discutăm și despre raportul de activitate anuală, de activitate anuală al Secretarului General și alte elemente aferente, pentru că Secretarul General joacă un rol sistemic în ceea ce privește prezentarea acestui raport. Are cuvântul domnul Secretar General. Vă rog. Domnul italian, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că mă aflu aici pentru a doua oară în capacitatea mea de secretar general al Comisiei. Aș dori să-i mulțumesc curții pentru raportul anual și pentru prezentarea domnului Tomei Muguruza. De asemenea, aș dori să-i mulțumesc domnului Zeller, raportorul, pentru cooperarea excelentă în pregătirea descărcării de gestiune. Bineînțeles, comisia dumneavoastră joacă un rol important în descărcarea de gestiune. Este în interesul tuturor ca bugetul să fie gestionat în mod corespunzător și să ofere rezultate tangibile cetățenilor. În ceea ce privește aspectele privind conformarea, rata totală a căzut a scăzut de la 4,3% din 2014. Este o evoluție încurajatoare, trebuie să rămânem vigilenți, să lucrăm de aproape cu statele membre care gestionează în fond și la urma urmei 80% din bugetul Uniunii Europene. Salutăm faptul că Curtea de Conturi și Parlamentul se axează considerabil pe rezultate, așa cum arată capitolul 3 al raportului anual al Curții privind Orizont 2020. Este foarte important ca programele noastre să fie gestionate bine, respectând regulile, dar și să își, uh, să-și atingă rezultatele stabilite. Iată de ce Comisia Juncker se axează atât de mult pe rezultate. Lucrăm asupra tuturor aspectelor de performanță bugetară, astfel încât rezultatele să consolideze performanța internă a Comisiei, pentru ca în acest fel să ne atingem obiectivele și să alocăm resursele în modul cel mai judicios. 2015 E anul care face obiectul acestei descărcări de gestiune. Dați-mi voi să vă spun câte ceva despre mm, rezultatele atinse în anul 2015. A fost un an care a pus numeroase provocări. Ne-am confruntat cu nenumărate crize. Criza refugiaților a reprezentat principala prioritate, dar a trebuit să răspundem de asemenea atacurilor teroriste, embargoului rusesc asupra exporturilor agricole sau uh, situația financiară delicată din Grecia, pentru a da doar câteva exemple. Toate aceste evenimente au pus bugetul sub tensiune, a trebuit să facem, uh, să recurgem la toate elementele de flexibilitate de care dispunem pentru a pune fonduri la dispoziție acolo unde erau nevoie. Am constatat că e nevoie de mai multă flexibilitate pentru a face față situațiilor neprevăzute. Iată de ce în revizuirea la jumătatea perioadei propune mai multă flexibilitate pentru CFM. 2015 a reprezentat de asemenea anul lansării Fondului European pentru Investiții Strategice. Acesta oferă un sprijin important într-un moment critic pentru redresarea economică a Europei. În același timp, concentrarea la începutul perioadei pentru inițiativa pentru tineret trimite un mesaj foarte important în ceea ce privește gestionarea unui nivel inacceptabil al șumajului în rândul tinerilor. Însă anul 2015 nu a reprezentat un an uh, de reacție în fața crizelor, Comisia a prezentat de asemenea o strategie pe termen lung ale priorităților uh, politice ale Comisiei Juncker. E vorba aici de uh, un plan pentru securitate și migrație, un plan pentru Uniunea Energetică și Uniunea Piețelor de Capital. Am să spun uh, câte ceva despre rolul Secretariatului General în cadrul comisiei, anul 2015 a reprezentat anul în care s-a pus pentru prima dată în aplicare noile metode de lucru ale comisiei Juncker. Această metodă a fost concepută pentru a asigura o axare considerabilă pe prioritățile comisiei, pentru a elimina blocajele atât între comisari cât și între diferitele departamente, permițându-ne acest fel să folosim în modul cel mai judicios resursele pe care le avem la dispoziție. Secretariatul General joacă un rol central în sistemul Comisiei. Acesta a fost consolidat uh, în mod sistematic sub Comisia Juncker coordonăm serviciile, nu doar în numele președinților, ci, președintelui, ci și în numele vicepreședinților. Îi sprijinim pe toți aceștia organizând proiecte, oferind uh, sesiuni de informație, consiliere și um, de asemenea serviciu de redactare a unor proiecte de inițiativă. Iată câteva exemple în ceea ce privește felul în care funcționează luarea deciziilor și procesele instituționale. Aceste noi răspunderi arată de ce președintele a hotărât să aloce 80 de posturi suplimentare secretariatului general în 2015. Am discutat despre acest lucru și anul trecut. Aceste noi posturi au fost uh, folosite imediat în mai multe domenii. De pildă, secretarul general coordona, a coordonat și coordonează în continuare răspunsul la nivelul serviciilor la criza refugiaților. Secretarul general a jucat un rol fruntaș în redactarea unor inițiative emblematice precum Uniunea Energetică și Piața Digitală Unică. Pe ansamblu, secretarul general a redactat peste 70 de comunicări și rapoarte în contextul strategiei priorităților Comisiei Juncker. Secretarul general continuă să orienteze activitatea uh, reconstituirii guvernanței economice și a semestrului european. Am elaborat de asemenea un mai bun pachet de, reglement, de reglementare și lucrăm uh, asupra acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare, care a fost decis în 2016 între cele trei instituții a lansat de asemenea o versiune actualizată a Registrului Transparenței pentru a sprijini politica ambițioasă a Comisiei privind transparența. După cum știți, Comisia a venit de asemenea cu o propunere în ceea ce privește un registru cu caracter obligatoriu pentru transparență la nivel interinstituțional. În același timp, Comisia a simplificat luarea deciziilor prin intermediul unui proiect informatic de amploare intitulat Decide. Am să spun acum câte ceva despre gestionarea performanței. S-au luat măsuri importante pentru a consolida felul în care se gestionează performanța la nivelul comisiei. În 2015 s-a luat decizia de a reforma și simplifica ciclul nostru de programare, care stă la baza activității, întregii activități a comisiei. E vorba aici de planificare, stabilirea obiectivelor și raportare. Prin intermediul acestei reforme am încercat să îmbunătățim calitatea, să reducem numărul obiectivelor și a indicatorilor, concentrându-ne în acest fel asupra priorităților. Piesa centrală a acestui sistem reprezintă planul anual, planul multianual strategic, în locul uh, introducerii unor indicatori an de an, serviciile comisiei au venit cu planuri pentru 2016-2017, planuri armonizate între ele. Punctul de pornire îl reprezintă cele 10 priorități uh, da, vorbesc prea repede, credeam că vorbeam chiar destul de rar. Am să vorbesc mai rar atunci. Punctul de plecare acestor uh, planuri reprezintă cele 10 priorități politice ale Comisiei Juncker formulate ca obiective generale. Acestea sunt însoțite de indicatori de impact uh, care permit uh, evaluarea progresului. Acești indicatori de impact reunesc toate obiectivele generale pentru 2020. În acest fel, se vede foarte clar cum se alinează prioritățile noastre la strategia pentru creștere și ocuparea forței de muncă relevantă în continuare. În planurile strategice, directorii generali arată cum inițiativele lor își aduc aportul la inițiativele Comisiei. E vorba de obiective specifice și indicatori de performanță în acest cadru, în cadrul planurilor strategice, planurile anuale de gestiune sunt folosite pentru a explica în ce fel rezultatele anuale uh, își aduc aportul la rezultatele generale. Directorul general vă va comunica rezultatele referitoare la noi indicatori uh, în acest an, în primul raport de activitate. Considerăm uh, că acest nou sistem reprezintă un important pas înainte în gestionarea performanței la comisie. Credem că este un pas care se aliniază la sistemele existente în alte instituții publice. Într-adevăr, stabilește priorități politice atât în ceea ce privește Europa 2020, cât și obiectivele acestei comisii acesta se află în centrul activităților noastre. De asemenea, aceste noi inițiative își lasă amprenta asupra felului în care ne gestionăm resursele. În 2016 am introdus pentru prima dată o nouă metodologie pentru distribuirea personalului între departamentele noastre. Raportul pe care și le aduc la prioritățile politice ale Comisiei reprezintă acum principalul criteriu când vine vorba de alocarea personalului. Am să trec acum la raportul anual de gestiune și performanță. Anul trecut v-am prezentat raportul de evaluare pentru 2016 în temeiul articolului 3 și 180 din tratat am anunțat deja că pentru 2015 vom trece la o raportare financiară simplificată, aliniindu-ne în acest fel la recomandările făcute atât de Parlamentul European cât și de Curtea de Conturi cu câțiva ani înainte. Prin urmare, acest nou raport anual de performanță financiară și gestiune reunește două rapoarte. Raportul de evaluare în temel articolului 318, pe care l-am amintit deja, și un raport de sinteză în ceea ce privește obiectivele și rezultatele de management. În acest fel, îmbinându-le pe cele două, putem oferi un tablou mult mai uh, fidel al performanței. Putem reflecta uh, performanța proiectelor europene și felul în care Comisia a gestionat bugetul. Știu că doamna comisar Gheorgheva a prezentat acest raport uh, în luna octombrie anului trecut deși s-a schimbat forma raportului, continuăm să dăm curs recomandărilor extrem de utile ale Parlamentului și ale Curții în ceea ce privește structura și fondul. De pildă, prezentăm informațiile în funcție de uh, rubrica bugetară, arătăm cum contribuie bugetul european la atingerea obiectivelor Europa 2020. Am dat de asemenea exemple de plus valoare la nivel european prin intermediul programelor noastre de cercetare care ne permit să facem față la provocările care apar la nivel pan-european. V-am, promis anul trecut că vă vom putea oferi un tablou mai amănunțit în 2015, mai ales în ceea ce privește performanța inițiilor noastre emblematice pentru anii trecuți. And indeed, if you look... Într-adevăr, dacă vă uitați la raport, uh, veți vedea că acesta rezumă rezultatele mai multor evaluări noi expost. Și aș dori să vă dau câteva exemple succinte. În primul rând, cel de-al șaptelea program cadru pentru cercetare are un efect economic estimat anual de 20 de miliarde de euro. Acesta a uh, finanțat 11 laureați ai Premiului Nobel. Al doilea exemplu. Investiții prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională au creat 825.000 de locuri de muncă și au ajutat peste 20.000 de startup-uri. Finally, these evaluations demonstrate that în fine, această evaluare ne arată că studenții care au studiat în străinătate datorită programului Erasmus și-au uh, sporit avantajul competitiv la angajare după studii față de studenții nemobili cu peste 45%. Acestea sunt exemple din perioada anterioară de programare. Este deocamdată prea devreme ca să prezentăm date detaliate despre noua perioadă, însă avem indicații pozitive. Aș dori să vă dau un exemplu. Anul trecut am anunțat că ne vom accelera raportarea cu privire la Fondul European de Investiții Strategice, și în raportul anual de performanță și de gestiune am putut deja să raportăm că s-au făcut investiții de 100 de miliarde de euro din acest fond, așa numitul fond Juncker, până în luna mai a anului trecut. De atunci am publicat trei evaluări comi pentru Comisie, pentru BEI și pentru auditorul extern și auditorul extern și cu toții au uh, constatat că acest fond uh, a stimulat accesul la finanțare și a uh, crescut investițiile din capitalul privat, ceea ce corespunde cu propunerea Comisiei de a dubla capacitatea financiară și durata Fondului European de Investiții Strategice. Sperăm să fie rapid aprobate aceste propuneri. Anul trecut v-am făcut o altă promisiune și anume că uh, vă voi uh, aduce informații despre inițiativa privind obligațiunile europene, un precursor al uh, FACE. Efectul de pârghie constatat de 12,9%, de 12,9, mă scuzați, a fost realizat. Este un nivel mai mare decât cel raportat anul trecut. La ambele exemple veți găsi informații mai detaliate în rapoartele specifice. Însă aș dori să prezint un aspect mai general legat, al, legat de uh, raportul anual de performanță. Este un fel de punct de intrare, dacă pot să spun așa, pentru um, informațiile mai detaliate din textul raportului privind bugetul anual pe fiecare an. Uh, avem un raport de evaluare și raportul anual de activitate. Desigur, prezentăm în detaliu progresul nostru către obiectivele UE 2020 și uh, cele din semestrul european. De asemenea, prezentăm informații actualizate în funcție de prioritățile Comisiei dumneavoastră, în mod regulat. Deci, în permanență ne străduim să ne ameliorăm raportarea și ne bucurăm că anul viitor Curtea se va concentra pe uh, rapoartele de performanță la capitolul 3 din raportul anual. Așteptăm cu nerăbdare discuții constructive cu Curtea la această reuniune de anul viitor. În încheiere, doamnă președinte, stimați deputați uh, prezenți, aș dori să repet declarația mea de anul trecut, durează clădirea unei culturi a performanței și aceasta reprezintă o responsabilitate comună. Astăzi v-am dat mai multe exemple despre cum uh, Comisia și-a ameliorat gestiunea raportului de performanță. Dar sprijinul din partea Parlamentului, din partea Consiliului și a Curții va fi esențial, ca și uh, în domeniul conformității și al controlului financiar. De aceea mă bucur că începem să colaborăm la grupul de experți privind uh, auditul bazat pe performanță. Este important să avem o concepție comună cu privire la acesta pentru a putea face progrese în acest domeniu. Informațiile pe care le uh, colectăm ne vor permite să uh, ne continuăm munca la bugetul axat pe rezultate. Unele dintre concluziile de până acum ne-au inspirat propunerile de la revizuirea de jumătate de mandat a CFM, mai ales în ceea ce privește necesitatea de simplificare sporită și flexibilitatea bugetului. Cred că șansa de a face un pas real înainte va veni abia cu, odată cu propunerile de, de programe de nouă generații pentru următorul CFM. Rezultatele evaluării interimare vor fi disponibile în cursul acestui an. În cele din urmă, doresc să vă asigur că Comisia are un angajament ferm de a face propuneri în momentele cele mai adecvate. Avem un nivel de ambiții ridicat și dorim să găsim răspunsuri la multiplele provocări cu care se confruntă Europa astăzi. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Raportor este colegul Țeler și îi dăm cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vă rog să mă scuzați pentru întârziere. Asta pentru că am mai multe funcții. În același timp, pregătesc o delegație în Chad a Comisiei DEVE și a trebuit, din păcate, să mai clarific câteva lucruri în acest context, de aceea am întârziat și deci vă rog foarte mult să mă scuzați. Mulțumesc mult domnului Mugurusa de la Curtea de Conturi pentru raportul său și mulțumesc și domnului secretar general italianer pentru introducere și de asemenea pentru buna colaborare pe care am avut-o în pregătirea acestui raport. Ratele uh, de eroare se cunosc în ceea ce privește munca administrativă, a spus-o și domnul Mugurusa, este foarte bine și e important să fie exemplare pentru că uh, comisia este responsabilă de o parte foarte mare din cheltuieli și este foarte bine să fie cât mai puține uh, nereguli, irregularități prezente. Aș avea câteva comentarii și întrebări, nu în legătură cu EFSI pe care îl vom discuta în alt context, ci în legătură cu noua ordine financiară, noul regulament financiar. În septembrie 2016, Comisia ne-a prezentat o propunere de revizuire a regulamentului financiar, care a fost salutată de Parlament și de Comisia noastră, pentru că Credem că este necesară simplificarea regulilor, ameliorarea regulilor de accesare a finanțării europene. Constatăm însă că multe modificări pot să aibă un efect contraproductiv. La ultima versiune a regulamentului din, a intrat, care a intrat în vigoare uh, la 1 ianuarie 2016, am constatat acest lucru, noul text va intra în vigoare la 1 ianuarie 2018 și pentru 2018 Comisia propune modificări uh, noi care să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2020. În uh, ceea ce privește propunerea din toamnă, mi se pare destul de problematic pentru că nu știu dacă diferiții actori implicați uh, vor avea timp în aceste trei luni până la intrarea în vigoare ca să aplice regulile sau cel puțin să se informeze cu privire la modul în care ele trebuie aplicate. Nu a fost nici, făcută niciun fel de analiză de impact a acestei noi propuneri de regulament și uh, vă rog să-mi spuneți de ce. În ceea ce privește performanța, credem că este o mică problemă aici. După cum știți, comisia noastră susține o planificare financiară bazată pe rezultate. Considerăm că axarea pe rezultate a bugetului european este tot mai importantă, însă sunt de părere că acest document uh, despre care ați vorbit trebuie să stea pe viitor la baza oricărei modificări a obiectivelor politice sau uh, a bugetului. Mi se pare că nu s-a ținut cont până acum uh, suficient de aceste obiective, prea de cele mai multe ori modificările se fac prea târziu sau sunt insuficient de precise. Eu v-aș ruga, domnule secretar general, să puneți mai mult accentul pe un buget axat pe performanță, pe rezultate, și să uh, alocați suficient timp unei uh, evaluări rezonabile. Acum, în ceea ce privește modificarea codului de conduită, Comisia de Control Bugetar cere de ani de zile o modificare a regulilor. Anul trecut am cerut Comisiei să definească ce anume uh, justifică un conflict de interese, ce stă la baza lui și să stabilească și criterii în, pentru um, ocuparea unui nou post după terminarea mandatului și uh, introducerea unei perioade de trei ani de pauză între vechiul post și noul post. De exemplu, președintele Comisiei Barroso s-a angajat pe un nou post imediat după terminarea mandatului, la fel și doamna Gheorgheva. La audierea din octombrie 2016 ne-a spus că Secretarul Gen Secretariatul General va pregăti noi reguli în acest sens. Se pune întrebarea care este situația acestora și cum se aplică inclusiv la fosta vicepreședintă și comisară pentru buget, care și-a schimbat postul și este, lucrează deja pe noul post. Chiar, în, chiar Credem că ar fi important să existe un program cadru pentru acest, a, stabi, a reglementa aceste situații, însă ea și-a ocupat noul post înainte ca acest program cadru să fie adoptat. Salutăm inițiativa președintelui Juncker de a prelungi această perioadă, însă constatăm că nu s-au făcut destule deocamdată și dorim ca domnul secretar general să ne prezinte situația actuală mai detaliat. Încă o întrebare cu privire la uh, ocuparea în secretarul, secretariatul general. Dacă ne uităm la cifre, constatăm că sunt mai mulți angajați, însă avem o inițiativă politică mai redusă pe plan legislativ. Ideea președintelui Comisiei fusese să se limiteze intervențiile pe plan reglementativ. Dar cum, atunci cum justificați situația uh, multiplicării numărului de angajați din Secretariatul General? Vreau să vă mulțumesc pentru răspunsurile de până acum, foarte cuprinzătoare și aș vrea să mai pun uh, uh, o întrebare suplimentară la întrebarea 3 Aș vrea să știu cât de multe contacte ați avut în 2015 cu parlamentele naționale, câte reuniuni ați organizat. La întrebarea 6, Task Force-ul privind referendumul din Regatul Unit. Mi-ați dat un răspuns administrativ și m-ar interesa dacă considerați că crearea acestui task force a fost un succes. Ce rol pot să joace uh, nivelurile naționale în acest task force și ce lecții se pot desprinde din uh, tot ce s-a întâmplat în legătură cu referendumul pentru a uh, împiedica situații similare cu Brexitul. La punctul 23, analiza de impact, menționați un studiu al Institutului uh, de Resort pentru um, analize de impact și o mai bună reglementare. Pentru o mai bună reglementare, domnule secretar general, uh, propuneți totuși ca tot mai multe propuneri legislative să fie făcute fără o analiză de impact anterioară? eu cred că nu este suficient și cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc. Domnule secretar general. Thank you, Madam Chair, and thank you to... Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc domnului raportor Țeler pentru buna cooperare și pentru întrebările foarte bune pe care mi le-a adresat. Am să încerc să le răspund. Prima întrebare este cea legată de regulamentul financiar. Propunerea comisiei aici uh, este una consecventă de simplificare, care conține și o așa numită propunere omnibus, în ceea ce privește regulile uh, din legislația sectorială. Mai multe din propunerile de simplificare făceau parte din propunerea inițială a TCFM, care este în vigoare la ora actuală, însă, așa cum se întâmplă în procesul decizional, au uh, picat la negocierile CFM. Mm, dintr-un oarecare punct de vedere, multe dintre propuneri nu sunt noi. Am încercat să facem o propunere consecventă aici. Desigur, dacă regulamentul financiar uh, se modifică prea des, e posibil să se îngreuneze situația uh, beneficiarilor care vor avea dificultăți în a respecta regulile. Pe de altă parte, cred că simplificarea este un lucru foarte important și avem exemple, de exemplu, în orizontul 2020, simplificarea acolo este mult dorită. Ați întrebat de ce nu s-a făcut nicio analiză de impact uh, pentru această propunere. Pe de o parte, mai multe din elementele de simplificare făceau parte din propunerea inițială pentru programele sectoriale, au fost propuse ca parte a CFM și uh, au fost acoperite de analizele de impact făcute la momentul respectiv. În al doilea rând, uh, regulamentul financiar reprezintă un set de reguli și proceduri, așadar este destul de dificil să uh, facem o analiză de impact, de exemplu să zicem impactul asupra mediului uh, pe care îl poate avea regulamentul financiar în sine. Și este foarte importantă și povara administrativă reprezentată de uh, regulamentul financiar. Aceasta a fost evaluată în documentele de însoțire a propunerilor. În cele din urmă, a existat și o consultare publică înainte de uh, realizarea propunerii. Ați avut o întrebare legată de performanță. Raportul anual de gestiune și performanță și relația sa cu evaluarea. Desigur, evaluarea nu se poate produce decât ulterior. Există o evaluare ex ante însă evaluarea ex post trebuie să se producă după aceea. Deci trebuie să facem propuneri, ele să fie adoptate, apoi aplicate și abia apoi să facem evaluarea ex post. Totdeauna apare această problemă a perioadei de timp scurse de la evaluare până la apariția unei noi propuneri. Așadar, cât timp operăm într-un mediu stabil nu contează, pentru că cadrul pentru programe poate fi ameliorat constant. Situația e mai complicată atunci când trecem uh, la noi domenii. Și din acest motiv uh, lucrăm, de exemplu, cu evaluări la jumătate de mandat, încercăm să introducem rezultatele cât mai devreme posibil în revizuirile la jumătate de parcurs ca să simplificăm abordarea aceasta evaluării integrate. În ceea ce privește calendarul acestui raport uh, de gestiune și performanță, sigur că uh, sinteza care face parte din uh, acest raport de gestiunea politicilor și performanță se publica înainte mai devreme. Dar cred că acesta e un preț care trebuie plătit ca să avem o raportare cât mai coerentă. Coerența a fost un element important atât pentru Parlament cât și pentru Curte atunci când s-au făcut recomandările pentru simplificare cu câțiva ani în urmă. Ați uh, mai pus o întrebare referitoare la cod, la codul de conduită. Aici, uh, domnul președinte Juncker a anunțat președintelui Parlamentului că intenționează să modifice codul de conduită în două privințe. În primul rând, în legătură cu concediul electoral și, în al doilea rând, perioada așa numită de răcire, de cooling off pentru uh, membrii comisiei. And, um, the president has uh, consulted uh, Președintele a consultat uh, Parlamentul European, așa cum trebuie să o facă conform acordului în legătură cu aceste aspecte. Ați pus o întrebare în legătură cu personalul și avem um, aparenta contradicție între faptul că s-a lucrat mai mult staff secretariatului general, în timp ce comisia are acum mai puține inițiative. Așa cum am spus, multe dintre noi de inițiative au fost pregătite sub responsabilitatea vicepreședinților și secretariatul general uh, este în slujba vicepreședinților, deci um, personalul suplimentar a fost folosit pentru a sprijini vicepreședintele în noile inițiative și deci nu văd niciun fel de lipsă de coerență. E vorba doar de o realocare a personalului în cadrul serviciilor comisiei. Ați pus o întrebare în legătură cu numărul vizitelor în parlamentele naționale pentru fiecare comisar. Cifrele pe care le am eu sunt că în 2015 au avut loc peste 200 de vizite. Trebuie să spun că primim din ce în ce mai multe avize de la parlamentele naționale în contextul așa numitei proceduri a cartonașului galben, de exemplu, dar chiar dacă nu există o majoritate pentru o inițiativă de cartonaș galben, răspundem oricum fiecărui parlament în parte și cifra vizelor a crescut în 2016 la peste 600. Ați pus o întrebare în legătură cu Task Force-ul pentru referendumul din Regatul Unit. Vreți să știți dacă acest Task Force uh, lucrează bine sau a lucrat bine. Eu aș spune că uh, acest task force arată limitele gestionării bazate pe performanță. Eu nu cred că uh, rezultatul referendumului britanic se datorează acestui task force, dar cred că el a fost foarte util în pregătirea contribuției Comisiei la acordul la care s-a ajuns cu guvernul britanic înainte de referendum, explorând limitele um, a ceea ce se putea oferi Regatului Unit în um, cadrul actual și dacă putem măsura succesul astfel, putem spune că Task Force-ul și-a făcut treaba rolul task force-ului, m-ați pus o întrebare în legătură cu rolul task force-ului în cadrul campaniei din Regatul Unit. Uh, vă amintesc că la solicitarea expresă a Guvernului Britanic, Comisia nu a participat deloc la campanie, deci respectăm alegerea statului membru, am respectat alegerea statului membru. Ați pus o întrebare în legătură cu Brexitul, bineînțeles. Task Force-ul pentru referendum uh, și-a încheiat misiunea. Acum avem un task force pentru pregătirea negocierilor, un task force mult mai mare, uh, condus de Michel Barnier. Și o primă sarcină a acestora este să se asigure că alegerea poporului britanic de a părăsi Uniunea Europeană va avea loc fără a deranja prea mult funcționarea Uh, noastră și după ce Regatul Unit ne spune ce fel de relație dorește cu Uniunea Europeană, să asigure o tranziție uh, cât mai lină spre această nouă relație. Aceasta este sarcina task force-ului. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim foarte mult, apreciem uh, simțul umorului la dumneavoastră. Poate, într-adevăr, a fost o greșeală ca Comisia Europeană să nu participe la referendum sau și să nu lase comisarii măcar să spună câteva lucruri despre, câteva adevăruri despre Uniunea Europeană, poporului britanic care a fost atât de prost informat. Are cuvântul acum domnul Liberatski. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să spun că Sentimentele mele sunt un pic împărțite. Totul în aparență pare să meargă bine. Rata erorii materiale, nu sunt multe er- erori materiale de constatat, dar totuși am o impresie de pasivitate, de neputință am impresia că această comisie nu dă dovadă de leadership. Și înainte de Brexit uh, și după Brexit, uh, comisia nu a făcut nimic. Dar noi vorbim despre descărcarea de gestiune pentru anul 2015, deci subiectul este altul acum. Domnule secretar general, salut uh, această orientare spre performanțe, spre rezultate dar totuși știm anumite lucruri. Comisia pare să se concentreze pe opinia internă. Lipsește claritatea în regulile financiare. Ați anunțat schimbări și simplificări, dar în părerea generală este că aveți o serie de reguli și regulamente noi și confuzia nu face decât să crească. Apoi, codul, regulamentul intern de procedură Trebuie să uităm că în Uniunea Europeană am, uh, am avut mult de suferit de pe urma reputației lui Barroso și a Comisiei Barroso. Eu tot aud uh, comentarii în legătură cu, că a fi comis, cu faptul că a fi comisar este uh, doar uh, un stadiu pentru a ajunge apoi în funcții și mai înalte și bine plătite. Um, cred că trebuie să combatem această percepție. Ne puteți uh, Poate spune domnule secretar general că nu e așa, dar uh, am impresia că multă lume uh, nu face decât să uh, face să circule documentele, să schimbe funcțiile. Avem impresia că Uniunea Europeană este înconjurată de un zid și încet, încet dispare în uh, spatele acestui zid. Uh, spun lucrurile sincer. Uh, vremurile ne obligă să abordăm problema uh, în mod mai, mai hotărât. Apoi, în legătură cu planul Juncker, se vorbește despre cele 10 obiective politice, dar iată din nou, Uniunea Europeană este acuzată că planul Juncker nu are criterii geografice. Ce ne puteți spune despre accesibilitatea la aceste fonduri, despre modul în care faceți informare, cum uh, puteți să promovați planul Juncker în rândul publicului? Uh, eu înțeleg că poate unii oameni sunt prost informați, dar La întrebări proaste se pot da doar răspunsuri proaste. Eu, grupul meu politic, așteaptă din partea Comisiei Europene să dea dovadă de leadership în uh, situațiile cele mai importante și să stimuleze, să încurajeze, pentru că trebuie să ne consolidăm Uniunea. Și în acest raport, dincolo de corectitudinea formală, nu simțim acest, acest simbol, de acest spirit de leadership. Iată de ce grupul meu politic are rezerve. Nu am uh, primit răspunsuri la întrebările noastre. Domnul Țelă le-a prezentat deja, au fost întrebări comune și vom reacționa împreună. Deci cerem mai multă claritate cerem răspunsuri mai clare și cerem o atitudine mai proactivă din partea Comisiei Europene, um, o capacitate de inițiativă. Aceste lucruri lipsesc astăzi. Iar dacă domnul secretar general e să și răspundă, atunci ar fi bine ca toată lumea să fie cât se poate de succintă. Două minute maxim. Doamna Daialva. Uh, dear Mr. Italian, uh, Mulțumesc. Mm, domnule italian, spune doamna Labaiova, um, vă mulțumesc pentru toate întrebările, pentru toate răspunsurile pe care le-ați oferit până acum. Pentru a răspunde cu un punct, începe cu un punct pozitiv, mă bucur că Comisia își ameliorează performanța în ceea ce uh, privește uh, mainstreaming-ul de gen în noile numiri Numărul femeilor numite a crescut la 48% în 2016. Mă bucur de această tendință și vă asigur că și după plecarea domnului vicepreședinte Gheorgheva vom monitoriza progresele în atingerea acestui obiectiv de echilibru de gen până în 2019. Dar acum permiteți-mi să mă refer la subiecte de actualitate. Așa cum au spus alți colegi, Uniunea Europeană se confruntă cu o serie de provocări externe și interne care influențează existența sa în viitor. Nu ne aflăm în cea mai bună situație pentru a zice, aniversarea tratatului de la romanul acesta. E nevoie de o reacție robustă pentru a face față noilor, noi situații și nevoie de o împărțire clară a competențelor între nivelul european, național și regional. Um, Activitățile Comisiei trebuie să fie adaptate pentru abord, cu abordare orizontală pentru a rezolva problemele curente și pentru a evita o influență de la nivelul european, la nivel național și uh, regional, acolo unde nu e necesar. Trebuie să mm, insistăm pe valoarea adăugată a Uniunii Europene. Multe activități actuale sunt acum oarecum izolate în anumite direcții generale și nu există cooperare cu um, activitățile din alte DG-uri, nu există sinergie necesare, complementaritatea necesară. Cum puteți sprijini cooperarea între direcțiile generale pentru a asigura un succes mai mare a acțiunilor și inițiativelor Comisiei? De ce după doi ani Uh, bazată uh, cum funcționează acum după 2 ani uh, comisia prin activitățile orizontale și cooperarea între comisari. Cum puteți asigura că activitățile comisiei se vor concentra pe inițiativele care au valoare adăugată europeană? Aveți de gând să stabiliți reguli generale pentru toate activitățile comisiei în această direcție și uh, în fine, în continuare, descărcări de gestiune pentru 2014 de care m-am uh, ocupat, doresc să vă spun că nu am primit nimic în legătură cu codul de conduită al comisarilor. Ați menționat uh, acest cod de conduită, dar uh, în, de, după ultimele uh, articole care arată percepția publicului în legătură cu codul de conduită al comisarilor, nu am primit o reacție. Uh, și ca și domnul raportor Țeler, lipsește evaluarea de impact. Avem nevoie de aceasta? Eu lucrez la anumite dosare și nu-mi place că Comisia propune revizuirea directivelor fără a aștepta mai întâi aplicarea lor și evaluarea de impact. Știți despre ce cazuri, la ce cazuri mă refer. Iar acestea sunt întrebările mele Bineînțeles, mai avem timp, dar vă mulțumesc anticipat pentru răspunsuri. An colegul Flanagan, bitte. Mulțumesc, colegul Flanagan. Um, I have to say I'm a little bit... Uh, Trebuie să spun că sunt uh, cam mirat când vă ascult ce spuneți despre Brexit și impactul task force-ului. De fapt, <laughs> intervenția dumneavoastră uh, Uh, se limitează la uh, o constatare uh, de neputință. Fugiți de problemă, dar, pro, dar instituția pentru care lucrați are o responsabilitate legată de Brexit. Um, Brexitul nu a apărut în mod izolat, a apărut din cauza unui sentiment negativ în legătură cu modul în care funcționează Uniunea Europeană. Puteți organiza oricâte ateliere și forumuri doriți, atâta timp cât uh, populația consideră că Bruselul este un cerc închis, oamenii se vor îndepăra din ce în ce mai mult de visele dumneavoastră de Europa Unită. Un exemplu și colegul Liberațchi a făcut aluzie la acesta Uh, se referă la domnul Barroso și alți foști comisari. Există perce percepția că aceste funcții sunt uh, uh doar uh, faze intermediare, posibilități de a ajunge apoi funcții mai înalte și mai bine plătite. Cum vă puteți să rezolvă problema conflictelor de interese care să nu aibă loc deloc? Uh, unul dintre motivele Brexitului și unul dintre motivele faptului pentru care se vor întâmpla și astfel, altfel, alte lucruri de acest gen este faptul că deciziile statelor suverane și Regatul Unit dorește să fie un regat su, uh, suveran uh, sunt trecute cu vederea. Dacă nu vă plac deciziile unor state suverane, spuneți că sunt decizii, gre, decizii greșite, așa cum a spus doamna președinte. Așa cum s-a spus irlandezilor atunci când Uh, n-au votat cum doreați în legătură cu tratatul de la Nisa și Lisabona, le-ați spus că au greșit. Deci, atâta timp cât ești de acord cu ce vrea comisia, ești deștept, dar dacă nu ești de acord, ai greșit. Uh, vă invit să recitiți despre fascism, sincer. Dacă oamenii au dreptate doar dacă uh, sunt de acord cu dumneavoastră, putem spune la revedere Uniunea Europeană și ne-am angajat pe un drum fără întoarcere. Dacă spuneți doar, bine, putem spune că Task force a avut succes după Brexit, dar până la urmă nu avem uh, ce face. Eu vorbesc despre viitorul Uniunii Europene aici. Dacă nu avem destul timp, acesta e încă un motiv pentru care oamenii vor dori uh, să iasă din Uniunea Europeană. Puteți să deschideți ochii, să încercați să înțelegeți de ce se duce pe apa sâmbătei totul din cauza aruganței oamenilor din această sală și din alte motive, dar trebuie să simțiți impactul a ceea ce spun eu aici. În rest, lucrurile se vor rezolva de la sine dacă nu vom mai fi așa de aroganți și superiori în atitudinea dumneavoastră. Ja, also das kann ich in dem Fall zurück. Pot să reacționez imediat nu ne aflăm aici pentru a-i jigni pe partenerii noștri de discuție, dragă coleg, și doresc deja să vă spun că nu-mi place, pentru că nu aduce nimic și nu duce la nimic. Urmează colegul Ștas. voorzitter. Ehm, meneer Italianer, ik... Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Italianer, revin la o întrebare pe care v-am pus-o și anul trecut. Știm cu toții, și de altfel ați, v-ați referit la asta, uh, că 80% din bugetul UE este gestionat în comun de comisie cu statele membre. În trecut, colegul liberal Ian Mulder a avut anumite inițiative pentru a se asigura că statele membre au o atitudine mai responsabilă. s-a vorbit despre semnarea unei, uh, unui certificat uh, de răspundere de către Ministrii de finanțe, dar până la urmă această inițiativă nu s-a concretizat s-a concretizat doar parțial. Și uh, țările de jos, Danemarca, Regatul Unit și Suedia, țări relativ eurosceptice, uh, au cerut asta. Mi-a spus atunci, inițiativa nu a funcționat, deci trebuie să găsim alte posibilități. Anumite state membre se ascund în spatele structurilor federale, dar acum, un an mai târziu, constat că în raportul anual al Curții de Conturi, regă... Eh, conturi regătim aceleași observații și statele membre ar fi trebuit să știe că anumite sume nu ar fi trebuit cheltuite. Deci, întrebarea mea este următoarea ce inițiative a luat Comisia în decursul uh, anului trecut pentru a se asigura că cheltuielile nejustificate pe de o parte și lipsa asumării responsabilității sunt situații care nu vor mai apărea pe viitor și cum putem obliga statele membre să-și asume responsabilitatea. Mulțumesc. Colegin Ayala Zendo, Peter. Are cuvântul doamna Ayala Zendo. Gracias, presidenta. <clears throat> Sí, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, îi mulțumesc domnului Italianer pentru informațiile prezentate. Am câteva întrebări. În primul rând, în ceea ce privește politica și strategia pentru refugiați, Secretariatul General are angajați specializați în acest domeniu. Aș dori să ne explicați care este capacitatea executivă a Comisiei în ceea ce privește aplicarea acordurilor, pentru că ne aflăm într-o situație de disperare absolută. Există bani, așa cum spune domnul comisar, uh, finanțarea e disponibilă, însă constatăm zi de zi cum cetățenii se confruntă cu o situație de incapacitate în aplicarea acordurilor. Dacă se înregistrează încălcări pentru alte acorduri, imediat aplicăm o amendă, însă în ceea ce privește acest acord care este mult mai important, nu se întâmplă nimic. Comisia nu este în stare să vină cu un instrument eficace. În al doilea rând, în ce măsură uh, abordați stresul angajaților, uh, funcționarilor publici europeni, pentru că nu doar ne confruntăm uh, cu o serie de crize una după alta, ci impactul Brexitului, curentului populist și așa mai departe, euroscepticii, Noi știm foarte bine că angajații de la comisie se confruntă cu o dimensiune importantă de stres. În continuare, la ora actuală asistăm la două tendințe. Una înspre externalizare a serviciilor, pentru că trebuie externalizată o parte din activități, în continuare, din o serie de considerente, nu doar de securitate, ci și de eficiență, există o altă tendință și aici în Parlament și în alte instituții unde se internalizează o serie de posturi. Aș dori, în calitatea dumneavoastră de secretar general, să ne spuneți părerea dumneavoastră vis-a-vis de aceste două tendințe contradictorii și unde s-ar afla atunci comisia. În continuare, aș dori să știu în ce măsură se verifică declarațiile de interes pe care le solicităm în mod frecvent agențiilor în continuare. Ceea ce privește funcționarii, aș dori să ne explicați uh, concret directorul general uh, al DG Research, care e director general din 2010, este director general în uh, într-o poziție de importanță critică pentru că gestionează o serie de proiecte fundamentale, de pildă Orizont 2020, aș dori să știu de ce dânsul nu a făcut obiectul politicii de mobilitate care se aplică celorlaltor direcții generale. Mulțumesc! Urmează noul nostru coleg, care ai urez bun venit. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule secretar general. Aș dori să vă întreb vis-a-vis -vis de secretariatul OLAF, organismul antifraudă dacă e o prerogativă pe care comisia dumneavoastră a moștenit-o recent, pentru că înainte secretariatul OLAF era gestionat de Comisia de Supraveghere a OLAF, dacă mi am bine. Dacă lucrurile s-au schimbat, a fost pentru că existau îndoieli considerabile referitoare la capacitatea Comisiei de Supraveghere a OLAF de a respecta normele de independență care guvernează OLAF. Aș dori să știu cum uh, s-a făcut uh, această predare a ștafetei. De asemenea, aș dori să știu dacă se respectă criteriile de independență care guvernează OLAF. Recent, Senatul francez a prezentat un raport referitor la entitățile administrative independente, care vizau, în primul rând entitățile administrative independente din Franța. Un pasaj a fost dedicat Olafului refuzându-i calitatea de entitate uh, independentă în temeiul criteriilor franceze. Colegul Flanagan, încă o dată, vă rog. Doamnă președinte, vorbeați de jigniri, nu știu la cine vă referiți, însă Lucrul eh, cel mai jignitor pe care eu l-am auzit vreodată este că unor 70 de milioane de oameni li se poate spune ați greșit, e părerea lor suverană, au luat o decizie, treceți mai departe. Problema e însă că ceea ce ați spus dumneavoastră reprezintă însă și esența felului în care Uniunea Europeană și acest sistem va gestiona Brexitul. Nu se va desfășura lin. Vă veți asigura că părerea dumneavoastră că a greșit eh, li se va impune pe gât cu forța, din câte am văzut. Iar dacă cineva se simte jignit, deja am spus eu, atunci e o, și, e o problemă și mai mare pentru Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană trebuie să facă ceva în ceea ce privește conflictele de interese, trebuie să facă ceva în ceea ce privește nerespectarea voinței populare, pentru că nu, dacă nu face ceva, va dispărea. Iar dacă vă jignește acest lucru, ei bine, rămâneți jugniți mai degrabă, abordați problema și o veți rezolva. Nu nu. Ehm, să nu încurcăm cauza și efect. Eu pur și simplu refuz o anumită formă de a prezenta conținutul. Nu m-am pronunțat în ceea ce privește conținutul afirmațiilor dumneavoastră. Doresc să precizez acest lucru. Am scris și eu la uh, cuvânt. Nu, nu purtăm aici o dezbatere. Vom mai avea timp după aceea de altfel. Uh, Domnul, general, domnul secretar general a fost la ora 9 în sală. Noi nu am fost prezenți la ora 9. Iată de ce pot să înțeleg că insistă să se respecte timpul și cred că este important să-i lăsăm timpul necesar pentru a răspunde. Am o întrebare în ceea ce privește pârghile financiare. Spuneți 2,9. Eh, Cu alte cuvinte, un euro a generat în EFSI 2,9 euro la capital străin. Aș dori să știu ce anume, ce capital străin este, pentru că dacă atragem doar fonduri publice, atunci, în ceea ce privește investițiile private, nu am câștigat prea multe. Definiția de până acum a efectului de pârghie a Comisiei nu face deosebire între fondurile publice și fondurile private. Aș dori să să facem această deosebire și um, să reflectăm acest lucru în regulamentul bugetar, să vedem ce date concrete aveți în ceea ce privește capitalul privat. În continuare, problema codului de conduită. Și anume, cum vă puteți asigura că tocmai acum uh, comisarii nu uh, ies la vânătoare pentru un post după poziția lor de comisar. Am văzut că cel mai adesea a ocupat acum poziția de comisar înseamnă că peste 2 ani vei fi un lobbyist. Pe mine nu mă liniștește pentru că nu există mecanisme prevăzute pentru a împiedica această situație. Trebuie să vedem în ce măsură mandatul este folosit pentru a vâna pur și simplu posturi Um, pentru după perioada de comisar. Am văzut acest lucru atât în timpul Comisiei Barroso, cât și în cazul Comisiei Juncker. În continuare, sunt raportoare pentru um, regulamentul Omnibus și sunt îngrijorată, se promovează ca o mare simplificare. S-au făcut într-adevăr multe modificări care sunt derutante, vor modifica anumite structuri și, având în vedere presiunea de timp, procedura nu e una corectă. Suntem uh, atât de constrânși de timp încât nu știm pur și simplu cum vom reuși să trecem în revistă toate modificările propuse, mai ales pentru că nu există o evaluare de impact. Unde este această evaluare de impact pentru aceste modificări atât de profunde, de pildă normele care guvernează instrumentele de finanțare și granturile? se modifică pur și simplu lumea. Dumneavoastră spuneți că o simplificați, însă eu cred că nu se simplifică. Pentru noi nu reprezintă o simplificare, poate pentru dumneavoastră. Uh, da, pentru investitori, poate. Uh, întrebarea este pentru cine vrem să simplificăm, de fapt, lucrurile. Și până acum, cred eu, Comisia nu a lucrat suficient de bine pentru a putea, într-adevăr, uh, înghiți aceste propuneri. Ați vorbit uh, de inițiativa domnului Juncker în ceea ce privește consultările pentru codul de conduită. Facem eforturi să venim cu un răspuns, însă nu am reușit să convingem această instituție că avem ceva de spus. Din păcate, se tot amână, iar uh, comisiile nu uh, au venit încă cu un răspuns. Noi am răspunde cu mare plăcere, însă nu putem face acest lucru. Acum primiți dumneavoastră cuvântul, vă rog. mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, membrilor comisiei pentru observațiile și întrebările adresate. Aș dori să răspund în uh, măsura în care voi putea. Anumite întrebări uh, au amprentă politică marcată, nu este pe deplin rolul meu, însă voi încerca să răspund um, cât pot de bine. Uh, a existat o întrebare referitoare la rolul de conducere al Comisiei, având în vedere contextul actual. Aș dori să precizez aici că președintele Juncker, încă de la începutul mandatului, a încercat să dea dovadă de conducere, de leadership, recunoscând că ne aflăm într-un context complicat. Iată de ce este important să ne concentrăm asupra uh, priorităților și ca Uniunea Europeană să nu abordeze fiecare detaliu al vieții cetățenilor. Iată de ce a venit cu cele 10 propuneri care sunt cu adevărat importante dacă priviți propunerile legislative ale Comisiei, acestea s-au redus cu aproape 40%. S-a discutat de asemenea despre legătura cu referendumul din Marea Britanie. Nu cred că să fi spus că Comisia sau vreo instituție a Uniunii Europene nu va respecta voința cetățenilor britanici. Am spus că vom încerca să facem ca uh, Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană cât se poate de ordonată. Iată ce încercăm să facem. Au existat câteva întrebări în ceea ce privește codul de conduită. Dați-mi voi să vă spun că există două aspecte ce țin de codul de conduită. În primul rând, e un cod, în al doilea rând, se referă la conduita. Iar conduita, prin definiție, e un lucru care nu poate fi îngrădit de norme. Uh, în orice caz, e vorba de normele tratatului, inclusiv uh, articolul 245. Prin urmare, vor apărea în mod inevitabil situații în care trebuie um, să se ia o decizie foarte clară referitor la o anumită conduită, dacă aceasta este adecvată sau nu. Cred că președintele Juncker s-a pronunțat foarte clar referitor la părerea dumnealui privind noile activități ale predecesorului său. Dacă Însă e o situație imposibilă din punct de vedere juridic, e cu totul altceva. Cu alte cuvinte, regulile nu pot reflecta chiar totul. Există însă o recomandare foarte clară din partea organizațiilor internaționale și anume dacă prelungește această perioadă de așteptare, valoarea pe piață a respectivului individ va scădea. Iată de ce um, președintele Juncker a propus ca perioada de așteptare să fie de 2 ani pentru comisari și uh, de 3 ani pentru, pentru foștii președinți. M-au bucurat de asemenea observațiile făcute referitor, referitor la angajații comisiei și la stresul pe care trebuie să-l gestioneze. se spunea că um, angajații au tot mai multe posturi, dar secretarul general a primit mai multe posturi, însă comisia în ansamblul său, la lungul uh, ultimilor 5 ani, a făcut o reducere de personal de 1%, lucru care a ridicat o serie de provocări, uh, provocări care sunt în continuă creștere. Am luat o serie de inițiative la nivel intern pentru a aborda bunăstarea angajaților, am încurajat cetățeni, am încurajat angajații um, să aloce timp sportului, iar răspunsurile la ultimul chestionar privind bunăstarea angajaților um, au fost încurajatoare. Există așadar uh, semne pozitive, dar nu vreau să neg, da, uh, la comisie traiul e stresant încercăm să facem tot ce ne stă în putință pentru a îmbunătăți echilibrul între viața profesională și viața privată, folosind de pildă lucruri la distanță și așa mai departe. Acum, în ceea ce privește cooperarea între serviciile comisiei, din observațiile raportului de anul trecut, cred că este răspunderea mea personală ca uh, dincolo de toate echipele de proiect care se află acum sub îndrumarea vicepreședinților, pentru că toate marile inițiative sunt uh, gestionate de vicepreședinți, facem exact același lucru și la nivelul serviciilor. Nu se ia nicio inițiativă în comisie care să nu facă obiectul unei cooperări profunde pe verticală între diferitele servicii. Nu lucram așa, de pildă, în urmă cu 10 ani. Multe inițiative erau atunci uh, gestionate în mod izolat, însă, prin noile studii de impact, serviciile trebuie să creeze un grup la începutul fiecarei inițiative, prezidat de multe ori de secretarul general, nu mai sunt prezidate de directoratele generale, lucru care a dus la modificări profunde în ceea ce privește cooperarea în interiorul Comisiei. Există apoi o întrebare în ceea ce privește accesul la fondurile din planul Juncker. În primul rând, primirea de care s-a bucurat la nivel general planul Juncker a fost una foarte bună, inclusiv atragerea investițiilor private. Din suma totală care a fost angajată în decembrie, decembrie anul trecut, cam 90% a fost finanțare din afara contribuțiilor uh, bugetare de la bugetul european sau de la BEI. De asemenea, a creat un efect de pârghie considerabil în interiorul fondului Juncker. Cum se produce așadar acest efect de pârghie? Pentru că finanțarea de la BEI și de la bugetul european ne permit să oferim garanții investitorilor. Aceștia sunt acoperiți așadar pentru prima parte a pierderilor pe care le poate suferi un proiect. Este așadar un stimulent uh, semnificativ care încurajează participarea investitorilor privați. În continuare, O întrebare referitoare la subsidiaritate, normele generale care guvernează subsidiaritatea. Pot să vă spun că în uh, contextul studiilor de impact pe care le facem este prima întrebare aproape care se pune, iar Comisia pentru Studiul de Impact a fost înlocuită acum de Comisia de Supraveghere, care este foarte strictă. Dacă priviți rapoartele anuale ale acestei comisii, au existat o serie de rapoarte de impact care au fost respinse, un număr considerabil chiar. Studiile de impact sunt așadar luate în serios. Încerc să văd dacă am răspuns la toate întrebările. Da, a existat o întrebare referitoare la criza refugiaților și la capacitatea executivă a Comisiei în această privință. Aș dori să vă spun că criza refugiaților reprezintă un exemplu specific unde Comisia trebuie să coopereze pe teren cu statele membre, de pildă Grecia, dar și alte state aflate în vizor. Directorul general care este răspunzător de uh, reforma structurală și um, serviciul de asistență, se deplasează în Grecia aproape două zile pe săptămână pentru a ajuta autoritățile elene, oferindu-le consultanță în ceea ce privește măsurile care trebuie luate. Cred că este un exemplu elocvent despre felul în care putem coopera cu statele membre și uh, nu impune regulile, ci coopera pe teren. Bineînțeles, crearea bazei europene de frontieră și de coastă, care are acum un personal de 1500 de angajați, ajută statele membre în ceea ce privește um, paza frontierelor externe. Doamna Iana Sender a pus o întrebare referitoare la externalizare și internalizare. Aș spune că Nu i-aș spune neapărat externalizare, însă principala modificare produsă în ultimii 5 ani se referă la agențiile externe și cred că funcționează foarte bine. Bineînțeles, aceste agenții cooperează foarte bine cu um, directoratele generale superioare. A spus o întrebare în ceea ce privește uh, funcționarii la nivel înalt, există norme orientative în ceea ce privește mobilitatea acestora. Bineînțeles, dacă există funcționari care ocupă poziții importante, la un moment dat, nu există nicio obligație ca aceștia uh, să fie mutați doar de dragul mobilității. Predecesorul meu, de pildă, a ocupat acel, acea funcție aproape timp de 10 ani. Eu sper să nu rămân chiar atât de mult timp, pentru că e o funcție sincer, uh, care pune destul de multe provocări, dar e o observație cu caracter personal. Uh, A fost și o întrebare referitoare la secretariatul Comitetului de Supraveghere uh, al OAF. După cum s-a anunțat, acesta va fi transferat la comisie. probabil într-un serviciu neutru, ca să putem garanta independența Comitetului de Supraveghere. S-a pus și o întrebare referitoare la independența OLAF, dacă am înțeles eu bine. Cred că pot să atest că acest organ este complet independent în funcțiile sale de investigație Doamnă președinte, um, să încerc să um, răspund la toate. Cred că am răspuns la toate întrebările. Aveți dreptate, mai este responsabilitatea statelor membre? Dacă permiteți uh, întrebarea suplimentară. Da, foarte pe scurt, um, mă refer la implicația statelor membre în uh, gestiunea partajată. Uh, Cred că dumneavoastră v-ați bazat pe declarații semnate de Regatul Unit, țările de jos, Suedia și Danemarca. Noi uh, vrem să vă spunem că Comisia, împreună cu statele membre, ar trebui să stabilească criterii cu privire la uh, aceste declarații date de statele membre. Și după cum știți, nu am avut cine știe ce succes. În loc de patru state, acum avem doar trei care ne transmit declarațiile acestea. Regatul Unit nu le mai transmite. Însă am um, folosit instrumente ca seminarii și formări și ori de câte ori se identifică o eroare în sisteme, avem posibilitatea de a impune corecții financiare și facem acest lucru în mod regulat, iar informațiile sunt transmise în um, declarațiile privind protecția intereselor financiare. Două persoane s-au mai înscris la, la cuvânt. Vă rog să fiți succinți pentru că trebuie să încheiem acest punct. Domnul Marias. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să-l întreb ceva pe domnul secretar general. Ați vorbit despre serviciul de uh, pază de frontieră, mai ales uh, în contextul Greciei. Și avea o întrebare mai generală. Acum avem întârzieri foarte mari în procesul de examinare a uh, cererilor de azil depuse în Grecia. Ați putea să-mi spuneți niște date cu privire la uh, întreaga procedură, pornind de la declarația comună dintre Uniunea Europeană și Turcia, pentru că atunci domnul Juncker a promis că cel puțin 400 de specialiști în chestiuni de azil vor merge în Grecia și de asemenea 400 de juriști. Însă până acum au venit foarte puține persoane și concentrarea refugiaților este foarte mare, mai ales în insulele din Marea Egee. Aveți niște informații clare, factuale? Ne puteți vorbi despre evoluțiile situației? Ați discutat despre o cooperare între Comisie și autoritățile elene. Aceasta are loc în cadrul procedurilor europene sau în cadrul memorandumului? Cooperarea cu Comisia are loc în cadrul Troicăi cu guvernul elen? Și aș avea o observare referitoare la secretariat. Văd că avem interpretare în uh, limba elenă, văd asta, dar dezbaterea noastră nu este transmisă prin web streaming în limba elenă. Nu se poate selecționa uh, transmisiunea în limba greacă, pentru că dacă alegatorii vor să urmărească reuniunea, trebuie să se uite în engleză sau în altă limbă. Puteți să verificați, vă rog, pentru că eu m-am uitat și nu se putea selecționa versiunea în limba greacă. Mulțumesc. Domnul Flanagan. Mulțumesc. L-ați menționat pe Michel Barnier și ați vorbit și de faptul că ați dori ca Brexitul să se uh, desfășoare în mod lin și ordonat. Eurodeputații la ultima reuniune de la Strasbourg au avut șansa de a se întâlni cu Michel Barnier și ce am înțeles eu din această reuniune a fost că el habar n-avea despre ce vorbim, pentru că, din păcate, nivelul lui de limba engleză pur și simplu e insuficient. Și ce voiam să discut cu dumneavoastră? Dumneavoastră înțelegeți fenomenal de bine limba engleză. Și uh, colegii de lângă dumneavoastră înțeleg foarte bine engleza. E o limbă foarte des folosită la comisie. Credeți că a fost o greșeală, dat fiind că doriți um, ca Brexitul să se producă în mod ordonat, ca cineva să ca britanicii să trebuiască să comunice cu negociatorul șef folosindu-se de interpretarea? De ce nu s-a ales un uh, vorbitor nativ de engleză? Sau sunteți de acord cu predecesoarea dumneavoastră Catherine Day, că soluția irlandeză este să învățăm cu toții să vorbim franceză și germană și să ne îndepărtăm de Marea Britanie. Pur și simplu nu e posibil. Chiar nu credeți că a fost o greșeală? Pentru că noi am plecat de la acea primă reuniune complet uh, confuzi. Vă rog, domnule italianer. Very quickly, madam. Foarte rapid, domnule președinte. În ceea ce privește colaborarea cu autoritățile elene în procesarea cererilor de azil, a fost uh, necesar să se introducă procedurile respective de, și structurile necesare de către partea greacă, cu ajutorul specialiștilor din statele membre. Ambele procese au avut întârzieri și noi facem apel în permanențe la statele membre să continue să pună la dispoziție personal și specialiști pentru a sprijini autoritățile elene. Pot să vă transmit cele mai recente cifre, dar vi le voi transmite bilateral dacă nu vă deranjează. Ați întrebat dacă e vorba de o colaborare în cadrul declarației UE-Turcia sau în cadrul Troicăi. Sprijinul pe care îl oferă Comisia ține de serviciul uh, de reforme structurale, deci se încadrează în cadrul general de cooperare cu statele membre, cu Grecia și cu alte state membre care au solicitat asistență. Cred că, după cum s-a văzut la această reuniune, putem comunica între noi în orice limbă necesară datorită muncii excelente, spune vorbitorul, a interpreților. Și acum dăm uh, cuvântul raportorului pentru concluzii. Sper. Am spus că timpul uh, este scurt, am avut o discuție foarte plină. Vreau să-i mulțumesc domnului Italianer pentru introducere, vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuții și uh, se vor reflecta toate acestea în raportul de descărcare pe 2015. Sigur că mă bucur că am putut discuta cu dumneavoastră, domnule italian, ați menționat diferite aspecte legate de EFSI, de instrumentele financiare, de fondurile fiduciare și funcționarea lor, însă mă bucur că vom putea să mai discutăm și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, ținem legătura și ne mai vedem. Mulțumim că ați venit și că ne-ați răspuns la întrebări, inclusiv în scris. Aici se încheie acest punct de pe ordinea de zi și vreau să-i rog uh, pe toți cei care nu sunt nici membri, nici consilieri la grupurile politice să părăsească sala din partea comisiei. Uh, de asemenea, dacă nu participați la următorul punct, uh, vă rog să părăsiți sala. Este vorba de gestionarea instrumentului financiar pentru pace în Africa. E vorba de un punct uh, care se va discuta cu ușile închise și va dura o oră.